care drepturilor omului. Uh, vă rog să respectați timpul de vorbire uh, pentru a rămâne uh, timp pentru remarcile de încheiere la această dezbatere. Îi dau cuvântul domnului, domnului Tanoc pentru a se exprima. Zambia este unul dintre puținele state din Africa în care s-a transferat puterea de două ori în mod pașnic. Au avut loc alegeri multipartite în 1991 și după aceea uh, alegerile din, uh, de anul trecut în care mm, președintele Lumbu l-a învins uh, de aproape la mică diferență pe liderul opoziției. Însă s-a Însă domnul Hakain de Hicilema a fost arestat uh, fiind acuzat de trădare, o arestare bizară. Uh, uh, Consiliul Episcopilor a trimis o scrisoare în care spunea că țara a devenit o dictatură. Nu este prima dată când președintele a, caută să își consolideze puterea, după cum a făcut-o și președintele anterior, în încercarea de a își asigura un al treilea termen neconstituțional în 2001. Trebuie să susținem eforturile Uniunii Europene pentru ca uh, tensiunile să scadă și să ne asigurăm că Zambia și Constituția sa democratică este susținută de către Uniune. Vă mulțumesc. Domnul Corrao, un minut. Grazie, președinte. Acaindei... Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Hicilema, liderul opoziției, a fost arestat și acuzat de trădare a fost uh, acuzat a, o, cu ocazia obstrucționării coloanei prezidențiale. Este de necrezut însă adevărat. Și uh, de parcă n-ar fi de ajuns condamnarea, unii dintre colaboratori au fost torturați și dissenso. Se si vol crește... Forța unui guvern este și să permită o critică, și să permită oponenți și cred că altfel nu se poate dezvolta o țară. Toți cei care au fost arestați împreună cu el trebuie să fie eliberați, având în vedere și sentința pe care i-au adresat-o. Trebuie deschisă o anchetă pentru a verifica dacă s-au încălcat drepturile omului în cadrul arestării și, dacă este așa, trebuie pedepsiți cei care au făcut-o. De asemenea, având în vedere acordurile de cooperare pe care, care există, Uniunea Europeană trebuie să-și folosească pârghia economică pentru ca să pună presiune pe președintele Lungu până când respectă drepturile omului în țara sa. Mulțumesc! Doamna Postu, o altă coautoare, un minut. Mulțumesc. Timp de mulți ani, Zambia a fost unul din uh, statele mai promițătoare din Africa. Este chiar uh, excepțional de democratică, însă recent uh, a început să se abată de la acest curs și conferința episcopilor a criticat foarte grav guvernul, numindu-l chiar o dictatură. Liderul opoziției Hakainde Hichilema a fost arestat fi, și, și acuzat de trădare, însă guvernul nu a furnizat și probe împotriva lui. Arestarea domnului Hichilema este doar vârful icebergului. Societatea civilă este sufocată uh, judiciarul și poliția sunt sisteme politizate și trebuie să începem uh, să ne gândim că Zambia se îndreaptă spre dictatură. Președintele Lungu trebuie să înțeleagă că suntem cu ochii pe el. Uh, Mulțumesc, doamna Sera Rodriguez. Micro. Gracias, presidente Mulțumesc, domnule președinte. Dacă ne gândim la situația din Zambia, facem un apel guvernului și opoziției să inițieze un dialog constructiv și pașnic pentru a depăși tensiunile politice actuale și pentru a se concentra pe rezolvarea problemelor economice și sociale. Vă dau doar câteva date. Rata sărăciei rurale în 2015 era de 76,16%, de de trei ori mai mare decât sărăcia urbană și nu s-a observat nicio scădere între 2010 și 2015. Se estimează că malnutriția este un factor și a, contribuie la 44% din morțile din decesele infantile. foarte mulți oameni nu au acces la apă potabilă și la uh, canalizare HIV-SIDA uh, sunt endemice în stat. Deci uh, trebuie să uh, se respecte și să se promoveze drepturile civile ale cetățenilor, să Hakainde Hicilema să beneficieze de un proces just corespunzător cu normele naționale și internaționale ale drepturilor omului, să înceteze practicile represive și discriminatoare. Președintele întrerupe îmi pare rău, va trebui să vă rog să respectați timpul. Urmează domnul Venta, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. La început aș dori să mulțumesc celorlalte grupuri politice pentru că am colaborat foarte bine. Mă bucur foarte mult că am ajuns la un proiect de rezoluție comun. În timpul campaniei electorale în 2016, au existat foarte multe tensiuni politi între, politice între partide și opoziția a avut de suferit. În ultimii ani, însă, Zambia s-a îmbunătățit din punct de vedere și economic și politic, au avut loc foarte multe transformări pașnice, iar acum uh, Hakainde Hichilema nu a recunoscut victoria președintelui, drept care a fost arestat, deținut și este acuzat de trădare ceea ce înseamnă că se aplică pedepsa capitală, poate, sau în orice caz există acest risc. Timp de 20 de ani nu au existat însă execuții în Zambia. Dar teoretic, pedepsa cu moartea mai există și este posibil să fie aplicată atunci când e vorba de înaltă trădare. S-a vorbit foarte mult despre acuzații motivate politic împotriva lui Higilema, și formulate deja, iar procesul va începe săptămâna aceasta. E de aceea esențial să începem un dialog între cele două părți cu susținere internațională din partea UE și din partea altor organizații, iar guvernul trebuie să ofere un proces just. Mulțumesc! Îmi cer scuze, nu depășiseți timpul, îmi cer scuze. Câteva minute suplimentare pentru PP? Da, dar după patru, vă rog, astăzi. Bine. Un minut și jumătate, domnul Mariniu, vă rog. O combat às violações dos direitos fundamentais. Lupta împotriva încălcării drepturilor fundamentale, care, ca cele care se întâmplă în Zambia, presupune două tipuri de măsuri în primul rând, trebuie consolidate competențele uh, Tribunalului Penal, Curții Penale Internaționale și uh, trebuie să-i uh, să fie extins sfera de competențe, chiar și la state care nu au semnat tratatul de la Roma. Nu tre trebuie ca nimeni să nu rămână nepedepsit dacă încalcă drepturile omului. Trebuie să ne asigurăm că există sancțiuni puternice ca element de uh, uh, disuasiune. Apoi, cealaltă categorie de măsuri e reprezentată de măsurile economice și politice. Acestea presupun o adevărată combatere a sărăciei, pentru că acolo unde există sărăcie se vor încălca totdeauna drepturile omului. Sărăcia în sine reprezintă o încălcare a drepturilor omului.

Mulțumesc, domnule președinte. Am avut uh, ocazia să conduc misiunea electorală a Uniunii Europene în Zambia. Și vreau să profit încă o dată pentru a-i mulțumi înaltului reprezentant pentru politica externă, doamna Frederica Moderini, Mogherini, pentru încrederea pe care mi-a acordat-o. Totuși am întâlnit anumite dificultăți în procesul electoral care au venit mai ales de la limitarea libertății de exprimare și de la limitarea accesului la mass media, participarea scăzută a femeilor, dar și funcționarea Curții Constituționale pentru recursuri. Totuși, rezultatele au fost obiective. Președintele a obținut o strânsă majoritate față de candidatul opoziției și cu această rezoluție Parlamentul European recunoaște eforturile poporului și guvernului din Zambia. Eliberarea după un, pro- după un proces corect al lui uh, Hakainde Hichilema va fi o ocazie extraordinară pentru a confirma aceste progrese care au fost făcute în ultimii 10 ani în ceea ce privește guvernanța și alternanța politică și, în plus, ar putea să fie și un exemplu de consolidare democratică pentru alte țări de pe continentul african. Vă mulțumesc! Mulțumesc, iar acum, în numele ENF, uh, domnul Schaffhauser, un minut și jumătate. Evident că nous Stimați colegi, bineînțeles că trebuie să ne preocupe situația drepturilor omului și uh, trebuie să fim, uh, să, fa- să acționăm în mod util. Însă îmi pun câteva uh, întrebări. Am avut, am insistat și la noi utilizarea trădării și utilizarea politicii, fie în Statele Unite sau în Franța, chiar la noi, în Uniunea Europeană s-a folosit uh, acest uh, S-au folosit aceste instrumente pentru a destabiliza oamenii politici. După aceea, vorbim despre valorile noastre, însă valorile noastre sunt chestionabile, pentru că prin aceste, dub- aceste duble, duble standarde este ușor să-i acuzăm pe alții, dar ce facem la noi? Atunci nu suntem sing- singurii, China, India, statele mari nu au obligația de a interveni peste tot. În special în ceea ce privește Zambia, care se confruntă cu contradicții ca multe state africane. Pe de o parte trebuie să gestioneze exodul rural, modernizarea, democratizarea dificilă și într-o, într-o situație de uh, concurență internațională care uh, împiedică uh, dezvoltarea unei economii sănătoase. O piață care se dezvoltă sub supravegherea Occidentului. E, noi Trebuie să lăsăm conferința episcopilor și Uniunea Africană să acționeze împreună pentru a găsi o soluție și să susținem aceste soluții conform principiului subsidiarității. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, stimați colegi. Trecem la intervențiile spontane și vă rog să, din nou, să respectați timpul de un minut. Urmează, în primul rând, domnul Faria. Mulțumesc, domnul președinte. Há cinco semanas, o líder da oposição zambiano Mulțumesc. Domnul uh, Hichilema a fost arestat în mod brutal uh, acasă și acuzat de trădare. Este foarte grav. În plus, este restricționată libertatea de exprimare și uh, aceste evenimente se produc în Zambia de uh, la campania uh, pentru alegerile prezidențiale în coace. Este foarte grav, opozanții riscă pedapsa cu închisoarea pe viață sau chiar pedapsa cu moartea, ceea ce reprezintă o încălcare a obligațiilor internaționale ale Zambiei. Uniunea Europeană trebuie să condamne clar aceste acțiuni, să-i susțină pe cei din opoziție și să stimuleze un dialog constructiv între cele două părți. Și asta cu obiectivul dezvoltării uh, naționale. Mulțumesc, doamna Grapini.

Zambia este un stat african sărac, care probleme foarte mari, care sunt uh, complicate de răspândirea HIV-SIDA. Relația dintre guvern și opoziție a fost afectată în mod foarte clar de dezacorduri în legătură cu ceea ce s-a întâmplat uh, și de rezultatul alegerilor din 2016. Domnul Hicilema, liderul opoziției, a fost arestat uh, și viața sa este în primejdie. Se pare că este foarte dificil să se ajungă la un consens între guvern și opoziție. Și aici cred că Uniunea Europeană și Comisia au un rol foarte important pentru a restaura pacea în regiune pacea și liniștea, pentru că cele două forțe trebuie să găsească o soluție împreună. problema principală în Zabia este sărăcia și poate în acest sens am putea să-i ajutăm să-și rezolve diferența. Domnul Castal, mulțumesc, uh, doamnelor și domnilor. Se poate, să, se, se poate ca um, liderul opoziției să fie acuzat de aceste delict în circulație, dar totuși lucrurile trebuie să fie puse, să fie puse în contact. Este foarte grav ceea ce s-a întâmplat, iar uh, acuza de trădare este extinsă de asemenea și pentru ceea ce se întâmplă după ce a fost arestat. Și misiunea electorală a subliniat că au existat foarte multe nereguli în ultimele alegeri și aceasta a dat uh, Um, motive opoziției să denunțe tot felul de lucruri care nu au funcționat. De asemenea, am avut și posibilitatea de a um, monitoriza rezultatele finale, dar nu așa cum am fi dorit, mai ales atunci când ele au fost trimise către biroul central. Noi cerem ca Ziambia să respecte acordul de la Cotonou și ca Acani de Echilema să fie um, eliberat uh, și Lema să fie eliberat și procesul să fie corect pentru că riscă poart, uh, pedepsa cu moartea. Torturile, uh, amenințările nu sunt acceptate și în cazul acesta trebuie să amintim că foarte multe milioane de euro nu pot fi altfel uh, folosite uh, corect. Mulțumesc acum domnul Polceac, ultimul pe listă. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Mm, já... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, uh, înainte de toate, să mulțumesc autorilor care au uh, reușit să atragă atenția asupra uh, evoluției situației din uh, Zambia, care nu trebuie să mai continue așa. Dacă observăm alegerile prezidențiale, constatăm că există probe de încălcare a regulilor. Tortura lucrătorilor și arestarea liderului opoziției nu sunt acceptabile Uh, nu există probe de, pentru trădarea de care este acuzat, justiția nu este independentă și uh, trebuie să ne asigurăm că uh, acest proces va fi unul corect. Zambia nu trebuie să dea înapoi de la progresul pe care l-a făcut. Mulțumesc, doamnă comisar, vă rog pentru răspuns. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să vorbesc în numele înaltului reprezentant, doamna Mogherini. Ehm, într-adevăr, ceea ce se întâmplă în Zambia merită atenția noastră. Uniunea Europeană Uh, pune mult preț pe parteneriatul cu Zambia și suntem mândri de contribuția noastră semnificativă la dezvoltarea acestei țări și suntem angajați să rămânem un partener cheie. Uniunea Europeană este conștientă de diversele provocări cu care se confruntă acest stat și susține ambițiile sale economice și de reformare a agendei administrative. Am avut o misiune de monitorizare a alegerilor condusă de doamna Cecil Kienge, care tocmai s-a exprimat și care ai mulțumim foarte mult. Susținem implementarea acestei recomandări, în special uh, pentru că există uh, îngrijorări în legătură cu libertatea de exprimare și de întrunire. Zambia a fost uh, o națiune pașnică și democratică într-un într-o vecinătate marcată de instabilitate și încălcărare drepturilor omului și de aceea ne preocupă că traiectoria democratică a Zambiei pare să um, fie uh, supusă riscului după alegerile din 2016 care au polarizat țara. Arestarea liderului opoziției Hakainde Hichilema a dus la creșterea acestor tensiuni politice. Uniunea Europeană a răspuns rapid, apel, făcând apel la toate părțile să se abțină de la acțiuni sau retorică uh, care să poată agrava situația. Uniunea Europeană în cooperare strânsă cu statele membre vor transmite un mesaj puternic atât guvernului și opoziției pentru a juca un rol constructiv și pentru a se angaja uh, într-un dialog pentru a Uh, aduce încrederea din nou în procesul uh, politic. Cerem guvernului zambian să asigure transparența, independența justiției și dreptul la un proces corect conform legislației drepturilor omului. Instituțiile din Zambia trebuie să devină responsabile și să își respecte um, atribuțiile democratice. Vom continua să ne angajăm cu partenerii noștri din Zambia prin toate mijloacele politice și diplomatice, făcând apel la înțelepciunea și sensul de, simțul de responsabilitate al tuturor părților pentru a proteja uh, imaginea puternică a de- tradițiilor democratice ale Zambiei. Stimați colegi, încheiem aici dezbaterea în legătură